Ehm, sunt într-adevăr câteva subiecte eh, adresate, să spunem, experienței românești. Într-adevăr, ehm, pregătirea pentru aplicarea integrată a dezvoltării urbane. Discutăm de două paliere. Mai întâi de toate, eh, se află în fază finală de a intra într-o consultare publică strategia națională pentru dezvoltare teritorială. Un capitol foarte important este dedicat dezvoltării urbane cu diversele sale paliere. Nu intrăm, să spunem, o strategie cu extrem de multe elemente tehnice. În același timp, următorul palier este conceperea a tot ce se cheamă documente de programare într-o corelare mai bună. O să vă dau câteva exemple. Se amintea aici de, într-o prezentare că abordarea acelor proiecte sub pălăria unor uh, community local lead uh, development uh, apare în foarte puține programe. În România, cam în toate programele o să apară, cu o țintă unică. Probabil este important și anume zonele sărace sau cu populație dezavantajată, îndeosebi din mediul urban. Uh, și aici atingem poate mai multe probleme, inclusiv uh, acea uh, chestiune legată de incluziunea socială a diverselor comunități. Aici există o deschidere și din partea Fondului European de Dezvoltare Regională și din partea Fondului Social European, pentru că, într-adevăr, vom avea măsuri integrate, vom încerca să punem de acord încă din faza de elaborare a strategiilor modul de finanțare a unor proiecte, păstrând evident uh, regulile uh, programelor care vor fi implicate, dar probabil zona cea mai importantă este că din uh, proiectele pilot pe care le-am avut încă de acum în România, fără a atrage comunitatea și societatea civilă în rezolvarea problemelor acestor zone sărace din oraș, nu vom reuși niciodată să găsim o soluție pentru că, în general, autoritățile publice locale fac parte, haideți să spunem, de investiție de capital, dar nu poate să gestioneze ce se întâmplă după. Și atunci, într-adevăr, par uh, niște măsuri fără impact. Vis-a-vis -vis de gestionarea proiectelor multifond, uh, lăsând la o parte sistemul foarte complicat, uh, am agreat uh, ca viitoarele programe acolo unde se pretează să aibă niște mecanisme de selecție și implementare oarecum comune între programe. Uh, este o chestiune pe care am încercat-o inclusiv cu uh, programele de dezvoltare rurală și încercăm din această abordare să găsim acea formulă în care mediul urban și mediul rural se poate dezvolta în comun prin proiecte integrate. Chiar dacă nu foarte sofisticat, prin mecanisme complicate, cel puțin uh, proiectele să meargă pachet, astfel încât să existe o oarecare certitudine și din partea beneficiarilor și din partea sistemului că acele proiecte vor produce impact. Ă, referitor la modificarea sistemului de management și control, ă, fără să fiu ă, implicat direct în coordonarea generală a fondurilor, probabil că întrebarea se referă la zona de achiziții publice, Uh, pentru că, după cunoștințele mele, sistemul de management și control nu se poate schimba fără uh, cunoștința Comisiei, care are, să spunem, un gardian extrem de puternic, cel puțin în România, care înseamnă Autoritatea Națională de Audit, care este extrem de atentă la orice uh, mișcare formală sau informală care ar putea să apară în sistem. Uh, dacă ne referim la zona de achiziții publice, nu a fost practic o uh, modificare a sistemului de management și control, ci a fost probabil o chestiune cu care poate mai multe state noi membre s-au lovit și anume modul de interpretare relativ uh, diferit între cel care este beneficiarul fondurilor, cel care gestionează de deci, sistemul de management și control Autoritatea Națională de Audit și Comisia Europeană. Pe aceeași legislație a existat acest exercițiu, să spunem, neplăcut pentru România, de a simți pe propria piele faptul că sunt patru entități care nu au reușit până în anume moment să aibă un mod comun de a interpreta prevederile unei legislații. Este o chestiune care, într-adevăr, a creat, să spunem, uh, această mare presiune în România prin uh, ceea ce s-a amintat mai devreme, acea suspendare a șase programe, cauza a fost comună. Lipsa de interpretare sau, de să spunem, experiența celor care uh, au încercat să uh, transpună corect legislația națională, dar modul de interpretare nu a fost întotdeauna cel mai, uh, cel mai fericit. Să sperăm că Uh, odată ce am trecut deja prin acest exercițiu, lecția a fost uh, învățată. Uh, și aș mai vrea să fac un singur comentariu, chiar dacă nu a fost neapărat adresat, vis-a-vis -vis de utilitatea infrastructurii, vis-a-vis -vis de impactul așteptat um, sau modul în care impactul așteptat din finanțările din fonduri europene este mai important sau nu. După părerea mea, din partea strict practică, aici chestiunea impactului este puțin legată de ce anume vrem să punem înainte. Se dorește impactul să fie maxim sau sistemul care conduce la acel impact să fie cel mai, cel mai riguros. Pentru că de foarte multe ori, multe proiecte, evident, cu impact semnificativ, nu pot fi duse la capăt pentru că sistemul de control și regulile de implementare câteodată nu pot fi, uh, să punem, subsumate realizării impactului și atunci ești nevoit să, taci, să tai puțin din construcția globală astfel încât să nu riști suspendarea unui program sau corecții pentru uh, beneficiari. Mulțumesc. You, Ms. Ozola. Uh, yes, um, I would like to